Uh, Bun, dragi colegi, începem această a doua parte a ședinței Comisiei de Ocupare. Începem cu sesiunea de vot. Și începem cu votul scrisorii cu privire la mobilizarea fondului de contracarare a globalizării, fondul EGF. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul în legătură cu această scrisoare privind EGF. S-a deschis votul. S-a închis votul. s-a aprobat cu 34 de voturi la 4. Apoi trecem la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind uh, corpul solidarității al domnului Handel. O să vă dăm un minut să vă găsiți locul și să introduceți cartela electronică în aparat. și începem cu Corpul European al Solidarității, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Oh, sorry, sorry. Uh, EPP is one too many. La PP e un vot uh, excedentar. Uh, Se adoptă cu 23 de voturi la 21. Amendamentul 2, cine nu e caduc, pentru că s-a adoptat amendamentul 1, acum amendamentul 3 e caduc, amendamentul 4 și 5 sunt caduce. Ajungem la amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că se respinge, dar verificăm și aici. Și se adoptă la o diferență de două voturi. Nu, chiar de, la o diferență de șase voturi se colectează vorbitoare. Dorim să eliminăm amendamentul nostru 7. Dorim să-l retragem. Vă rog să vă ridicați. Yes. Yeah. Uh, amendamentul 7 a fost retras. Și amendamentul 8 al verzilor s-a retras. Voce din sală. Pentru coerența poziției vrem să retragem și amendamentul 8. Îmi dau seama că mai rămâne 9, dar Vă rog să notați la proces verbal că retragem pe 8. Președinte, asta înseamnă că nu mai avem decât amendamentul 9, da? la care să votăm. Se menține? Da? Votăm așadar amendamentul 9. S-a deschis votul. Amendamentul 9. Cine e pentru? Apasă pe butonul verde. Cine nu, butonul roșu. S-a închis votul. Și s-a respins cu 39 de voturi împotriva. Amendamentul 11, nu, e caduc. Amendamentul 10, e caduc. Votăm amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că s-a respins. Diverse intervenții fără microfon. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru 12, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Aș spune că s-a respins. Amendamentul 13, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14, îl votăm? Nu-l votăm? Se pare că votăm amendamentul 14. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Cine e pentru? Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. A fost foarte clar, dar verificăm totuși. Amendamentul 16. S-a deschis votul, s-a închis votul și s-a respins cu 36 de voturi împotrivă. Amendamentul 17 e caduc, 18 e și el caduc. Oh, yeah, so we don't... Votăm amendamentul 18. S-a deschis votul. Se închide votul și s-a respins cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. de voturi pentru. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. Amendamentul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri s-a respins. Amendamentul 21, cine e pentru? Păi tocmai l-am votat, spune cine. Proiectul de întrebare cu solicitare de răspuns oral. The vote is open. S-a deschis votul. Acum s-a închis și s-a aprobat cu 39 de voturi pentru. intervenții fără microfon. E cam rapid. Amendamentul 19 spune cum se intență să evite duplicitatea. Cred că vreți să spuneți duplicarea. Duplicitatea înseamnă un fel de înșelătorie. Cred că ar trebui corectat textul. linguistic correction. Da, deci corectare lingvistică. Trebuie să o trimitem lingviștilor ca să șteargă unul dintre cuvinte. Apoi trecem. Dar care e următorul? Nu știu care. proceed with now uh, collaborative economy? Yes, we shall proceed with the, uh, the uh, Trecem mai departe la economia colaborativă. Începem cu compromisul 4. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 sau compromisul 6, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 9, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 11, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotriva? abțineri se respinge. Amendamentul 14, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a adoptat cu 26 de voturi. Compromisul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, de fapt 18, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul sau compromisul 22, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Momentul 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 26, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, aș spune că s-a respins, dar verificăm. Partea 1 a amendamentului 26 și s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Cine e împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 27, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, cine e pentru, împotriva, abțineri, ar spune că se adoptă. Compromisul 11, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendment 31. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se adoptă, dar uh, propun să verificăm. Votul este deschis. Cea de-a doua parte, votul este deschis, votul se închide, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 nu, se corectează președinta, 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. Pentru. Este un amendament cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Bun. Ați votat pentru. Amendamentul 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm la partea a doua de la amendamentul 109. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. O sută zece pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, îmi cer scuze, spune președinta, am uh, omis un amendament, amendamentul 133, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la 134 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm la amendamentul 134, vot electronic. Votul este închis. Se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 135 pentru împotrivă, abțineri, să respinge. Amendamentul 138 pentru. Se solicită verificare la votul cu privire la amendamentul 136. A, nu, spune președinta, devine caduc. Nu știu la care vă referiți. 135? Bun, verificăm la amendamentul 135 atunci. Pentru? Împotrivă? Ah, nu, îmi cer scuze, votăm electronic atunci când verificăm, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă cu o diferență de un vot. Bun, deci haideți să repetăm. Amendamentul 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, vot prin apel nominal cu privire la uh, votul astfel amendat, votul este deschis, votul este închis, se adoptă cu o majoritate de 38 de voturi, unul împotrivă și 8 abțineri. Mulțumesc raportorului, mulțumesc uh, tuturor pentru eforturi. Votăm acum cu privire la proiectul de raport, proiectul de aviz, amendamentul 27 și 28 împreună. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se adoptă compromisul 2. Și trecem mai departe la amendamentul 37 pe pagina 4 în documentele mele. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Împreună, amendamentele 4 și 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul uh, din sală se aude o solicitare fără microfon. Președinte spune că trecem la amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 și 47. Vot comun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar propun să verificăm Amendamentele 7 și 47, vot unic. The vote is closed. Închidem votul și se adoptă cu o diferență de 4 voturi. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru. Nu, își cer scuze președinta, acesta este un uh, vot în bloc. Trecem la amendamentul 57 și amendamentul 59, care este un vot în bloc. Pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. Amendamentul 9 și 10. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 56 și 58. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se respinge. Amendamentul 60. Verificare la amendamentul 11. Vot electronic. Votul este deschis. Închidem votul acum. Se respinge cu o diferență de două voturi. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 13, vot electronic, votul este deschis. Închidem votul, se respinge. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 devine caduc. Trecem la amendamentul 62. Intervenție din sală, fără microfon. Se solicită verificarea amendamentului 14, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 61 devine caduc pentru că este o corectură A fost uh, o greșeală în lista de vot, spune președinta. Așadar, trecem la amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, nu pot să văd cum ați votat, așadar verificăm electronic. Votul este deschis, votul se închide, se adoptă. Diferență de șase voturi. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Comprom Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 și 17. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 69. Votăm cu privire la acesta. Da. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 73. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 71. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge.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 Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cu aceasta ajungem la votul privind proiectul de aviz astfel amendat, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis și iată că se adoptă. Și vă mulțumim pentru munca foarte bună și eficientă, mulțumim și raportorului. Și acum așteptăm să susească următoarea listă de vot. Mulțumesc! Vorbim de digitalizarea industriei europene. Madame, uh, Raportul doamnei Lauristin. Începem cu compromisul S. Cine este pentru, împotriva, abținere se aprobă. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul G. Cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Compromisul J. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul I. Pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Amendamentul 21 împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 32. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Pentru, împotriva, abțineri respins. Compromisul L. Cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Compromisul M, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 44, cine este pentru, împotriva, abțineri. E respins, dar verificăm. Votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Compromisul M, de asemenea, aprobat. Compromisul P, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul O, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 65, amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul Q, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 67, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul R, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul V, cine este pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Compromisul U, cine este pentru, cine este pentru, împotriva, se aprobă. Amendamentul 78. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Zice că se aprobă, dar verificăm amendamentul 78. Votul este uh, deschis și acum este închis. Se aprobă cu 4 voturi. Amendamentul 79. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul uh, Y, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul W, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul Z, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 87, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 88. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 88. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 88, așadar. Compromisul 88. Uh, cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Compromisul F, cine este pentru, împotriva abțineri, aprobat. Și vot cu apel nominal la proiectul de uh, aviz astfel amendat. Votul este închis și se aprobă cu 43 de voturi. Felicitări raportorului. care a făcut o uh, treabă excelentă și foarte interesantă. Vom continua cu punctul 17. Uh, reguli financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene și așteptăm un minut ca să, să se liniștească sala. Ok, friends. Uh, uh, în regulă, dragi prieteni, dacă nu vreți să ascultați următorul punct de pe ordinea de zi, care este un punct foarte important, reguli financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, atunci trebuie să părăsiți sala în liniște ca să pot să dau cuvântul raportorului Domnul Lavelo, aveți cuvântul. Vă rog să vorbiți foarte tare. Îmi pare rău, dragi prieteni, dar trebuie să-i dăm raportorului ocazia să fie ascultat în această comisie. Vă rog, domnule Lavrio, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest proiect de aviz, de care am avut deja ocazia să vă vorbesc la reuniunea noastră din 28 februarie intervine în cadrul revizuirii la jumătate de mandat a cadrului financiar multianual 2014-2020 și uh, a uh, implementării uh, proiectului de regulament numit Omnibus. Comisia noastră are competență pe patru articole privind diferite reglementări financiare. Articolul 263, în primul rând, care vizează programul Uniunii Europene pentru angajare și inovare socială ESI. articolul 266 privind Fondul Social European, uh, FES, Articolul 271 uh, care se referă la uh, fondul de ajustare la uh, globalizare și 213 fondul de ajutor european pentru cei mai defavorizați, FAD. Acestea sunt singurele articole pe care avem noi competență, restul sunt examinate de alte comisii competente pe fond. Proiectul de aviz pe care vi-l propun respectă și aprofundează axele propunerii făcute de către comisie în special privește simplificarea uh, pentru că am, vrut, am vrut să aduc mai multă simplificare și mai multă simplicitate și mai multă eficacitate, pentru că regulile actuale de control ale fondurilor strategice de investiții sunt foarte complexe, prea complexe și fac execuția lor dificilă atât pentru gestionari cât și pentru beneficiarii potențiali, adică IMM-urile și cetățenii în primul rând. Totuși, raport, rapoartele Curții de Conturi ale Uniunii Europene sunt clare, ele cer uh, o extindere mai mare a opțiunilor privind costurile simplificate, care să permită limitarea ratei de eroare a gestionarilor și să îmbunătățească eficacitatea globală de execuție și de flexibilitate a fondurilor europene. Această facilitare a accesului la utilizarea și cunoașterea fondurilor europene trebuie să fie o miză politică majoră, pentru că ea poate da mai multă eficacitate fondurilor europene uh, în ochii statelor membre și ai cetățenilor noștri. Amendamentele care uh, intră în proiectul meu de aviz merg toate în acest sens. Pentru articolul 263, în ce privește programul Uniunii Europene pentru angajare și inovare socială. Amendamentele mele merg în favoarea unei mai bune flexibilități între uh, diversele segmente ale programului propun ca acele credite care nu sunt folosite într-un an N să poată fi reportate în anul N plus 1 și uh, pe toate cele trei uh, dosare, progres, microfinanțare și antreprenoriat social. Și între acestea, în plus, bugetul programului să nu fie supus unei repartiții stricte între aceste trei componente, ci să existe doar praguri minime. Pentru articolul 266 începește Fondul Social European, Amendamentele mele merg în favoarea uh, uh, favorizării opțiunii costului simplificat pentru a elimina povara administrativă și erorile de gestiune. De asemenea, pledez pentru o creștere a plafonului de subvenții uh, de susținere publică la 150.000 de euro, în timp ce regulamentul original și care este acum în vigoare propune un plafon de doar 50.000 de euro și Comisia uh, propune o creștere la 100.000 de euro. Am dorit de asemenea să se adauge o uh, derogare în ce privește plafoanele pentru susținerea publică și ajutorul de stat, motivat de contextul economic și social extrem de grav. Aceste derogări la, de la ajutoarele de minimis ar fi de resortul Parlamentului în cadrul unei proceduri identice cu cea de atribuire a uh, ajutorilor uh, din Fondul de Ajustare la Globalizare. Cred că este sarcina noastră să ținem seama de situația socioeconomică a unora dintre regiunile noastre, cum ar putea să fie cazul, de exemplu, al regiunii Haute-France-Chermancoeur. Uh, Articolul 271 începește fondul de ajustare la globalizare. Amendamentul și propunerea mea adaugă propune, uh, posibilitatea ca statelor mem- statele membre să facă cereri ferme pentru un grup de întreprinderi care sunt din același sector sau din aceeași regiune. Astfel, IMM-urile n-ar mai fi excluse din acest program. De asemenea, cer accelerarea uh, termenul limită la șapte zile, uh, de, termenul de plătire a fondurilor la șapte zile după, fondul, după votul Parlamentului European. Uh, articolul 170, 273 ce privește fondul de ajutor pentru cei mai afectați, se crește plafonul la 50.000 de euro. De asemenea, am uh, amendat articolul 265, uh, care este în competența Comisiei Regii și nu Amploa, și care vizează regulile comune. Am dorit să adaug derogarea pe care am menționat-o în cazul ajutorilor de minimis, ca ele să se aplice tuturor fondurilor europene strategice de investiții. Astfel, într-un mod mai general, este esențial să, după mine, să revizuim politica actuală bazată pe note de orientare și care duce la foarte multe obligații și audituri și care uneori sunt deconectate de realitățile regionale. Sper să putem profita de această revizuire pentru a da Fondului European Strategic de Investiții mai multă flexibilitate și simplitate și în atribuirea fondurilor și în utilizarea comună. Acesta este sensul general al proiectului de aviz pe care vi-l propun. Uh, sunt dornic să vă ascult și să uh, examinez amendamentele dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, avem până pe 28 martie termen să facem amendamente și sper că împreună vom putea găsi cele mai bune soluții ca să îmbunătățim regulile financiare ale instituțiilor noastre europene în cadrul directivei Omnibus. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru prezența numeroasă, spune vorbitorul. Uh, aș fi vrut să spun că cei mai buni dintre noi sunt prezenți, dar m-am abținut totuși. Thank you for that. Uh, Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru propunerile sale și pentru raportul făcut, care se concentrează pe problemele principale care sunt problematice în propunere propunerea Comisiei și avem uh, rezerve serioase și începește uh, propunerea inițială și am vrea să, de asemenea, să facem raportorului propuneri de amendamente proprii. În primul rând, doamnă președinte, prezentarea generală a acestei propuneri ca una care oferă mai multă simplificare și flexibilitate și, prin urmare, de o natură tehnică, e o chestiune cu care nu suntem de acord absolut deloc. Considerăm că această propunere este foarte politică pentru că include, de fapt, schimbări majore în ce privește combinația de fonduri și transferul de fonduri care nu sunt chestiuni tehnice, ci uh, prin excelență uh, chestiuni politice. E foarte important în ce investești banii. Apoi, venind uh, la problema articolului 265 mai întâi, în legătură cu articolul 125. care se numește transferul de resurse la instrumente stabilite și prevăzute de acest regulament sau de regulamente specifice pentru anumite sectoare. Acest articol noi considerăm că ar trebui pur și simplu să fie șters, pentru că această noțiune de transfer e complet ieșită din contextul uh, flexibilității și simplificării și, de fapt, vizează transferul de fonduri de la obiective de program actuale la altele, inclusiv la nou createle fonduri fiduciare în cadrul uh, uh, regulamentelor respective care sunt uh, menționate în acest paragraf, în acest alineat, mă scuzați. Și, evident, aici e și o legătură cu articolul 38, care se introduce ca articol nou și care se referă la acea parte a fondurilor structurale de investiții și care pot, la cererea statelor membre și cu acordul Comisiei, să fie transferate uh, unuia sau altora instrumente financiare de, definite în acest regulament. Deci pentru noi asta depășește complet domeniul de uh, aplicare al uh, unei propuneri care doar dorește să flexibilizeze și să simplifice. În ce privește cele patru fonduri care sunt competența directă, de competența directă a Comisiei noastre, mai întâi aș vrea să menționez uh, fondul EASI, Fondul pentru Angajare și Integrare Socială sau Incluziune Socială și aici amendamentele propuse și procentajele indicative pentru cele trei axe și uh, eliminarea acestor procentaje indicative pentru secțiunile tematice ale axelor mi se pare complet inacceptabilă și consider că ar trebui să fie respinsă. Lipsește justificarea, pentru așa ceva e dificil să susții așa ceva și se restrânge rolul Parlamentului în a stabili prioritățile Uniunii în cadrul programului EASI, ceea ce este complet inacceptabil. În ce privește Fondul Social European, dincolo de lipsa de explicații și justificare pentru amendamentele din articolele 13 și 14, nu este clar cum modificările anexei 1 vor facilita accesul la Fondul Social European uh, din partea altor uh, grupuri țintă și asta dă preocupări în legătură cu relevanța celor trei indicatori exprimați de către stakeholder. Uh, dacă acesta ar trebui totuși să fie modificat, ar trebui să fie uh, făcut uh, cu mare grijă. Uh, avem, noi avem mari dubii că ar trebui atins. Începește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Este foarte greu de crezut că vom putea fi de acord cu ștergerea mecanismului existent, articolul 15 alineatul 2, mecanismul de rezolvare a Uh, dezagrementelor în, prin, uh, dialog, uh, prin trialog între Consiliul Parlament și Comisie. Încă o dată, se încalcă prerogativele Parlamentului și în ce privește pe cei mai afectați, multe propuneri sunt menite să simplifice, dar au nevoie de examinări suplimentare. Această schimbare de terminologie din articolul 42.3 ridică o preocupare generală în legătură cu uh, terminologia modificată a acestor noi regulamente și cu în, în, întreaga reglementare a sectorului. Așadar, doamnă președinte, acestea sunt uh, uh, pozițiile noastre de principiu. Sigur că suntem gata să colaborăm cu raportorul, vom face propriile amendamente, dar aș vrea să închei prin a spune că avem o poziție foarte puternică în legătură cu inacceptabilitatea ideii de a prezenta schimbări de politici majore uh, sub deghizamentul unor schimbări de natură tehnică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Pirinski. Doamna Trebesius nu se află aici. O înlocuiește cineva de la ECR? Nu? Asta înseamnă că trecem la Domnul Selimovic, grupul ALDE, mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru că ne-a oferit amendamente și raportul care cred că este o, o bază bună. Susțin uh, ambiția Comisiei menită să realizeze mai multă flexibilitate și simplificare și Cred că așa ar trebui să fie folosite corect fondurile. Înțeleg problema care a fost menționată cu transferul de fonduri, dar nu văd uh, cum ea ar depăși domeniul de aplicare al întregii propuneri. Cred că e un răspuns la întrebarea pe care aș vrea să o subliniez Revizuirea performanței MFF în uh, prima jumătate a perioadei de programare subliniază o serie de noi crize și priorități care au apărut în ultimii câțiva ani, și anume imigrația, criza migranților și refugiaților, uh, problemele externe, problemele interne de securitate, crizele din agricultură, uh, nivelul înalt persistent de șomaj, mai ales la tine și cred că în acest caz ar trebui să uh, schimbăm prioritățile acestor fonduri. Uh, posibilitatea de transfer ne dă o oportunitate să realizăm mai bine, uh, să schimbăm prioritățile acestor fonduri către crizele cu care ne confruntăm și nu văd cum asta ar putea fi rău. În al doilea rând, cred că Trebuie să ieșim din situația în care cineva care primește nu știu câți euro trebuie să dea jumătate din acești bani altcuiva ca să-l ajute să îndeplinească obligațiile administrative pentru că asta e situația actuală pe care o avem și cred că trebuie să Eh, eliminăm acest lucru, am făcut eh, o, o descriere a tuturor eh, tuturor documentelor care trebuie completate pentru a obține acești bani și arată ca o operă de artă, o nebunie. Deci sunt complet de acord cu ideea de a simplifica regulile și metodele nu în ultimul rând, în ce privește fondul de ajutare la globalizare, am uh, susținut uh, foarte mult pe angajații, muncitorii care și-au pierdut uh, locurile de muncă din cauza globalizării. Trebuie să fim foarte sensibili față de această chestiune, pentru că dacă nu abordăm această chestiune, dăm o oportunitate populiștilor și tuturor demagogilor care se folosesc de această situație, dar, de altă parte, în uh, perioada în care am fost aici în Parlament, am văzut uh, o utilizare ad hoc a acestor fonduri, să încearcă să rezolve ba o criză, ba alta, se fuge într-o parte într-alta și se uh, Asta eh, e un fel de concurență între tragedii. Eh, cred că ar trebui să avem o privire mai orientată spre viitor pe termen lung și să încercăm ca acest, eh, acești bani să fie folosiți într-un mod mai eficient pentru a putea face față problemei globalizării, care știm că se pune. În acest sens vom propune și unele amendamente pentru a sublinia observațiile mele pentru a se referi la chestiunea priorităților și a solicita revizuirea fondurilor și modul în care se va proceda după o anumită perioadă. Mulțumesc. Thank you. Uh, hope... Mulțumesc. Colega Lopez nu este aici. Monica Vana. Nici ea nu e aici. De la FDD nu e nimeni, ceea ce înseamnă că îl invit pe domnul Dominic uh, Martin să ia cuvânt. Mulțumesc. Un populist care să-i răspundă dragului nostru prieten care crede că răspunde la întrebări înseamnă de da răspunsuri populiste. Într-o bună zi poate o să înțelegeți totuși că toate astea sunt în mina dumneavoastră, stimate domn. <clears throat> Domnule raportor, dragă domnule Lavrie, e adevărat că Lavrie e cel care vindea automobile și nu crătiță. Doamnă președinte, intervine cineva din sală. Vă rog, doamnă președinte, să prezidați ședința. Suntem între parlamentari. Dialog în paralel la microfonul se poate interpreta. Monsieur Martin, Monsieur Labrieux, je demande à faire un rappel au règlement. Vă rog. Vă rog să nu mai tăiați cuvântul când intervin. Nu vă tai cuvântul. Trebuie să discutați cu un alt parlamentar trecând prin președinte. Vă rog să-l rugați pe domnul Martin să se concentreze pe raport și nu să facă așa cum a mai făcut și altă dată. Eu reamintesc regulamentul. Acest domn mi-a tăiat microfonul. Aș cerut cuvântul, nu, nu l-aș cerut și nici nu vi l-a dat Domnule Dominic Marta, da? Dacă un membru al acestui parlament utilizează cuvântul populist, oricare din noi poate să evalueze în mintea lui. Oare eu sunt populist sau nu sunt? Păi și am dreptul să-i răspund. Ajungem, doamnă președinte, tot timpul sunteți părtinitoare. Tot timpul sunteți părtinitoare. Nu, doamnă. Eu ar trebui să vă cer dumneavoastră să ieșiți din sală. M-a etichetat de populist și acum eu îi răspund. Vă rog să nu mai fiți partizană, doamnă președinte. Tot timpul faceți așa. Președinte, cred că avem două opțiuni. Ori continuăm cu ședința în ordine, ori dumneavoastră ieșiți din sală, dacă nu puteți să vă comportați în consecință. Pe cine să respect? Pe domnul ăsta care îmi taie microfonul? Coupez la parole, c'est film. El mi-a tăiat și e filmat. El mi-a tăiat microfonul. El mi-a tăiat microfonul. Dumneavoastră nu puteți face acest lucru. Il a droit de couper la parole. Deci el are dreptul să-mi taie microfonul? Când a intervenit el, eu nu l-am întrerupt. Nu, de fiecare dată sunteți părtinitoare. Vă rog să ieșiți din sână. Nu, nu o să ies. El mi-a tăiat microfonul. Faites-moi évacuer, c'est Vă rog să mă evacuați în fața camerelor de la vederi. Oui. Intervenții fără microfon. Mr. Rapporteur, please. Domnule raportor, vă rog să luați cuvântul. Să continuați. Doamnă președinte, cât timp doriți. N-am mare lucru de spus. O să-i răspund domnului Pierinski, care a trebuit să plece pot să iau legătura cu el și cu ceilalți oratori, vă rog să revin la incidentul de ședință pe care îl trăim în continuare. Mi-am permis să-i trag atenția unui Martin, care știa perfect uh, de bine cum stau lucrurile. A precizat că se filmează, să nu fie problemă, se traduce, să nu se înșe. Mă chem Lavrie, mă numesc Lavrie și Ideea este să nu ne apucăm să facem mișto de numele unuia sau altuia. Eu l am făcut mișto de numele lui. Am perceput asta ca atac și agresiune. Îmi pare rău că s-a pierdut vremea. M-ar fi interesat foarte mult să pot să ascult observațiile pe fond pe care probabil că le-a pregătit domnul Martin și care sunt de mare interes pentru toți deputații prezenți. Să le ascultăm, să vedem dacă poate suntem de acord cu unele și poate cu altele nu și apoi să putem continua examinarea aprofundată a acestui text uh, și nu tot felul de glumițe pe care le-am putea păstra pentru hemiciclu. Unii poate că ar avea mai mulți spectatori și telespectatori ca să vadă. Aici, de fapt, la comisie trebuie să muncim, vă stau la dispoziție, chiar dacă domnul Martin o să vină să mă vadă, ca să vorbim despre fondul problemelor și dosarelor constructive și interesante pe care vrea să le fac. Probabil că nu o să fim de acord cu privire la toate. Dacă am fi de acord cu toate, am fi în același grup și în mod clar nu așa stau lucrurile. Deci vom putea continua să muncim, dacă dorește, odată ce va mai scădea tensiunea. Îi stau la dispoziție și lui, ca și tuturor celorlalți colegi parlamentari. Președinta, acum, din partea Comisiei Europene. Doamna Grisar, dacă intervenție din sală. Doamna președinte, ajunge. Pentru că toată lumea să audă și interpretă. Pentru că o colegă a spus că e de acord cu ce am spus eu, că n-am nimic șocant și agresiv. Declarația făcută de domnul, pentru că o colegă își permite să fie de acord cu mine, un institut spun, uite, tovarășii și tovarășele, cine se aseamănă se adună. Suntem uh, totuși la Parlament, nu suntem între școlari uh, bordalnici. Da, deci probabil că tot eu sunt cel care vă provoacă, nu așa? Cred că e mai bine <clears throat> să ne oprim aici, poate într-o altă zi, într-un alt moment al zilei. Can we give the... Președinta, putem asculta cele de spus reprezentanta Comisiei? dori să ascultăm comentariile doamnei din partea Comisiei Europene. Euh, la a, Comisia a luat notă de comentarii și așteaptă nerăbdătoare amendamentele. Mulțumesc. Jutta Steinruck. Jutta Steinruck. Pentru cei care în ultima vreme nu au fost prezenți, eu am fost raportoare pentru programul EASY și impresia mea este că nu este vorba aici despre eficiență mai mare, ci despre faptul că Comisia nu dorește să accepte modificări incomode. Această comisie și acest parlament, într-un mod unitar, a modificat propunerea comisiei. Și în proiect, procentajele pentru părțile de proiect, uh, progres, unde era vorba despre mm, incluziune socială, creare de locuri de muncă, condiții de muncă, microfinanțare și microcredite, tocmai pentru uh, întreprinderile sociale și EURES, uh, programul pentru mobilitate și sprijinirea parteneriatului de la frontieră. Ei bine, pe toate acestea le-am stabilit. Și acum Comisia dorește ca prin această propunere să se revină la propunerea inițială pe care o înaintase și pe care o discutase Parlamentul uh, în trialog împreună cu Consiliul. Poate că este prima dată, însă nu mi se pare în ordine ca anumite decizii politice luate de acest Parlament retroactiv să fie modificate și aduse la poziția inițială de către Comisie. Colega Sanda și alții lucrează la această propunere. Noi am ținut cont de anumite lucruri mai puternic uh, în trecut, pentru că erau aspecte care nu aveau niciun fel de perspectivă pentru viitor. Așadar, îi loc pe colegi să se uite în trecut să vadă cum uh, ne-am comportat noi în ceea ce privește EASY în calitate de Parlament. Pentru că propunerea Comisiei este așa cum uh, dorește Comisia și cum uh, o prevăzuse inițial. Iar noi am venit cu niște modificări și acum Comisia dorește să modifice din nou propunerea noastră. Aceste puncte de program uh, nu se referă la integrarea persoanelor din țări terțe pe piața muncii și alte probleme care sunt prezentate. Noi uh, trebuie să devenim pe această direcție mai flexibil, într-adevăr, dar nu este vorba de astfel de programe, ci de alte programe. Așadar, îi rog pe colegi să mai analizeze odată care sunt intențiile Comisiei în această privință și anume dorește o majoritate politică a acestui Parlament pentru a se reveni la propunerile inițiale ale Comisiei. Și cu aceasta se pune în pericol uh, existența unor parteneriate transfrontaliere foarte importante. Președinte, mulțumim. Domnul Lavria, mai aveți ceva de comentat? Nu, Nu? Cred că o să ne întâlnim, să vedem cum să încercăm să îmbunătățim varianta și să ajungem la un acord în legătură cu varianta echilibrată pe acest subiect. Mulțumim. Termenul limită pentru amendamente 28 martie la prânz adoptare la comisie pe 2 și 3 mai, votul în comisia de resort pe 11 mai și adoptare în plenară după vacanța de vară, în octombrie 2017. Reuniunea va continua în 4B001, o audiere comună a Comisiei Jurii, între noi și Comisia Jurii, în legătură cu ocupare și afaceri sociale și Comisia de Afaceri Juridice care o să discute statutul pentru tineri sociale și bazate pe solidaritate începe la ora 5 după amiază și vă recomand să vă duceți în sala respectivă. Membrii din comisia noastră vor lua cuvântul acolo. Mâine dimineață începem tot într-o altă sală decât sala obișnuită. Începem cu subiectul pe, cu care continuăm acum și apoi să avem o reuniune comună în legătură cu competențele, cu Comisia de Cultură. Vă mulțumesc da? Și revenim la modul în care se discutăm unii cu alții în această seară după ce ne-au votat alegătorii ca să fim membri în Parlament. Thank you. Mulțumesc.